Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Stimate, stimați colegi, doamnelor și domnilor, vreau să-i urez bun venit comisarului desemnat pentru transport și sectorul spațial, domnul Maroș Sefcovici, și vreau să-i urez de asemenea mult succes astăzi. Conform uh, regulilor de procedură, obiectivul acestei audieri este aceea, acela de a-i permite Parlamentului European să evalueze comisarii de, desemnați pe baza experienței, pe baza independenței lor și pe baza cunoștințelor în domeniu. Bineînțeles, cunoștințele în domeniul uh, lor uh, trebuie să fie, sau în portofoliu, de mele ce țin de portofoliu, trebuie să fie bine evaluate. Colegi de la ITRE vor lua parte la audierea noastră, deoarece comisarul uh, Șefcovici este desemnat și pentru uh, sectorul spațial. Domnul Șefcovici a răspuns deja întrebărilor pe care i le-am adresat în scris. Răspunsurile sale au fost uh, transmise colegilor în toate limbile oficiale. Vreau să mulțumesc pentru asta. Înainte de a da cuvântul comisarului desemnat, vreau să fac câteva mențiuni, cu, comentarii cu privire la uh, procedura pe care o vom folosi astăzi. Astăzi, întrebările vor fi adresate și vor fi urmate imediat de răspunsuri. Avem două runduri de, runde de întrebări și răspunsuri. Uh, Uh, prima rundă va fi uh, dedicată întrebărilor adresate de către coordonatori. Al doilea set de întrebări va fi uh, rezervat membrilor comisiilor. Dat fiind faptul că avem puțin timp la dispoziție, vom monitoriza bine timpul pe care îl folosiți. În cazul în care vorbitorii își depășesc timpul acordat, ei vor fi întrerupți la fel și comisarul desemnat. Prin urmare, vă rog pe toți să respectați timpul care v-a fost acordat. Întâi de toate, coordonatorii vor avea 5 minute la dispoziție. Coordonatorii pot să pună o întrebare de maximum 2 minute, iar uh, comisarul desemnat va trebui să răspundă imediat. Are 3 la dispoziție pentru răspunsuri. Cu cât uh, întrebarea dumneavoastră este mai lungă, cu atât va fi mai scurt, răspun, uh, mai scurt răspunsul. Haideți să încercăm să fim succinți. În cazul în care uh, timpul de răspuns și întrebare nu va fi epuizat, atunci voi da uh, persoanei care a adresat întrebarea posibilitatea de a pune o nouă întrebare. Uh, dar, bineînțeles, această întrebare trebuie să se lege direct de prima întrebare adresată. În cazul în care această regulă este încălcată, îmi voi rezerva uh, posibilitatea de a-l întrerupe pe coordonator. În cea de-a doua rundă avem trei minute la dispoziție pentru fiecare întrebare și răspuns. Și aici, cu cât uh, întrebarea este mai succintă, cu atât mai mult timp va avea comisarul desemnat la dispoziție pentru a da un răspuns cât mai complex. În al, do- în a do- doilea set de întrebări, în a doua rundă de întrebări, voi permite uh, adresarea unei întrebări suplimentare doar dacă din cele trei minute puse la dispoziție a mai rămas un minut neutilizat. Interpretarea uh, este una pe baza regimului complet, prin urmare fiecare intervenient poate să se adreseze și în limba sa maternă. Însă vă rugăm să vă gândiți și la in, în interpreți. Uh, vă rugăm să nu vorbiți prea repede pentru ca în, întrebarea dumneavoastră să fie integral interpretată. Audierea este înregistrată și de asemenea transmisă în direct pe site-ul nostru de internet. De asemenea, există un forum pe care toată lumea poate să participe. După toate aceste informații, îi dau acum cuvântul comisarului desemnat, domnul Șefcovici, uh, să țină o prezentare introductivă. Are la dispoziție 15 minute. Domnule Șefcovici, ne bucurăm să vă ascultăm în legătură cu părerile dumneavoastră privind viitorul mobilității în Europa. Ne dorim ca Europa să se integreze, mobilitatea să fie asigurată și, de asemenea, mediul înconjurător să fie protejat. Domnule Șefcovici, aveți cuvântul.